Și cu asta am încheiat și acest punct. Se va vota astăzi la orele 12. Și punctul următor este raportul domnului Ehrenhauser, controlul bugetar al ajutorului umanitar acordat de UE. Dau cuvântul pentru 4 minute domnului raportor, vă rog. Ja, herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult. Ajutorul umanitar constituie o temă foarte importantă. Uniunea Europeană și statele membre sunt uh, la nivel mondial cel mai mare donator de ajutor umanitar. Direcția Generală ECHO gestionează în 2010 circa 1,1 miliarde euro în acest sens. Însă DG ECHO are în acest sens doar un rol de coordonare, iar implementarea la fața locului se face de către parteneri ceea ce înseamnă ONG-uri, în parte și uh, agenții ale ONU, dar și organizații internaționale. În fapt, prin ajutorul umanitar, cei mai nevoiași oameni din lume beneficiază de acest ajutor și orice ineficiență costă bani și uh, costă vieți umane. Asta a fost și punctul de plecare al raportului meu pentru a vedea și a controla și de către Parlamentul European cât de eficiente sunt uh, mecanismele de monitorizare și uh, control. În ceea ce privește colaborarea dintre DG ECHO și ONG-uri, trebuie spus că DG ECHO asigură un mare grad de responsabilitate pentru că există un dialog foarte bun, un dialog continuu cu ONG-urile în plus, trebuie reținut <clears throat> că acest acord cadru din 2008 a adus progrese semnificative. În acest an ar trebui efectuată o revizuire, iar această cale trebuie continuată. În plus, important este să ne concentrăm asupra reducerii cheltuielilor administrative și pe viitor. În ceea ce privește colaborarea cu Națiunile Unite, Aici situația este mai critică din punctul meu de vedere. Aici metoda comună de implementare a bugetului este uh, oarecum ineficientă și eu sunt uh, de părere că principiul auditului unic este corect, însă trebuie pus accentul pe transparență, așadar în primul rând trebuie ca Parlamentul European să aibă acces la toate rapoartele de audit ale ONU, în momentul de față nu este cazul. Eu consider că Parlamentul European, în calitate de organ de control, nu poate să-și exercite uh, competența ca organ de control. În al doilea rând, rapoartele anuale care se transmit Comisiei cu privire la implementare, în opinia mea, sunt formulate foarte vag în ceea ce privește rezultatul. Aici trebuie venit cu mai multă substanță iar în ceea ce privește mecanismele de control, după scandalul cu guvernul Uh, corean, trebuie reținut că până în momentul de față nu s-au înregistrat uh, progrese, de aceea statele membre trebuie să facă mai multe presiuni asupra ONU. În ceea ce privește implementarea, împreună cu ONG-urile. Aici există câteva puncte slabe, în special în ceea ce privește procedura de acordare a contractelor pentru anumite ONG-uri care în parte nu se face prin proceduri de acordare a contractelor și în ceea ce privește implementarea. Există uneori deficiențe pentru că ONG-urile și partenerii pot delega competențe, dar poartă responsabilitatea pentru gestionarea acestor fonduri. De aceea este necesar ca aici să existe mecanisme de control suficiente. În ceea ce privește costurile de susținere aici există diferențe destul de mari. La proiecte similare, aici ar trebui să existe valori de referință similare pentru proiecte similare pentru a depista astfel uh, deficiențele și ineficiențele. În viitor este uh, important să ne concentrăm asupra eficienței, să punem accentul pe prevenirea catastrofelor prin sisteme de avertizare timpurie. De asemenea, trebuie să facem transferul către ajutorul umanitar și nu în ultimul rând, trebuie de asemenea <clears throat> să consolidăm și rezistența populațiilor locale prin crearea de structuri locale Raportul a fost adoptat cu o mare majoritate și în comisie și m-aș bucura dacă ar exista pentru acest raport o majoritate și în plen. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Ehrenhauser. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Dau acum cuvântul domnului Rubic. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Eu cred că avem de-a face aici cu un raport care arată că Uniunea Europeană poartă o răspundere foarte mare la nivel mondial și și-a asumat această răspundere. Tocmai prin ajutorul umanitar ne dorim durabilitate, de aceea trebuie să avem grijă ca aceste măsuri de ajutor să aducă și un beneficiu uh, destinatarilor. De aceea cred că noua strategie de dezvoltare în care încercăm să vedem cum putem aduce energie în cele mai sărace zone. Este una foarte importantă pentru că acest lucru ar duce și la măsuri de educare a populației, iar comunicarea constituie baza pentru o strategie de succes și de aceea trebuie să vedem cum anume putem gestiona mai bine resursele acestei lumi

solicităm acordarea unui tratament special copiilor precum i femeilor însărcinate i mamelor cu copii mici în ceea ce privete furnizarea de alimente de îmbrăcăminte evacuarea i transportul precum i serviciile medicale necesare. Mulțumesc, doamnă Are acum cuvântul doamna pane Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să subliniez faptul că una dintre cerințele prealabile ale eficienței și eficacității controlelor financiare și o condiție prealabilă pentru ajutorul uh, eficient pentru dezvoltare este evaluarea nevoilor în anumite regiuni specifice. Se pot face multe, după cum vedem uh, în cornul Africii, în ciuda ajutorului umanitar uh, <clears throat> care este desfășurat acolo, nu am văzut uh, niciun fel de reușite. Multe resurse financiare sunt alocate, dar nu e clar, de fapt, cine primește aceste resurse financiare. E necesar să există anumite criterii pentru a putea identifica destinatarii ajutorului cât mai precis. Consider că e extrem de important ca în acest raport Parlamentul European să se concentreze pe auditul ajutorului umanitar, ca și pe cooperarea cu alte organizații, cum ar fi ONU. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă uh, Cescova. Are acum cuvântul domnul Pașca. Ďakujem za slovo. Uh, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, programy humanitárnej pomoci. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Programele Uniunii Europene pentru ajutor umanitar sunt destinate să ajute victimele dezastrelor sau a conflictelor și constituie o parte integrantă a politicilor UE. Direcția generală care răspunde pentru aceste activități din partea Uniunii Europene cooperează cu peste 200 de organizații partenere care au uh, structuri diferite. Uniunea Europeană furnizează fonduri substanțiale care sunt destinate ajutorării victimelor. Totuși, mecanismele de control pentru o cheltuire mai eficientă trebuie să constituie un aspect important al activității administrației noastre. De aceea consider că propunerea Comisiei Europene de îmbunătățire a controlului uh, cheltuirii fondurilor pentru ajutor umanitar uh, și trebuie privită în mod pozitiv pentru a obține o mai eficientă cheltuire a fondurilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pasca. Are acum cuvântul doamna Băsescu. Domnule președinte, datele statistice din ultimele decenii arată o creștere a frecvenței calamităților naturale în lume

Mulțumesc, doamna Băsescu. La finele procedurii Catch are cuvântul acum domnul Silvestris. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Tot ce a reieșit din această dezbatere cred că merită o reexaminare din partea Comisiei a nevoie de calificarea fondului umanitar, nevoia consolidării angajamentului Uniunii Europene, nevoia separării, după cum spunea doamna Băsescu, a fondului destinat prevenției de sprijinul în caz de catastrofe. Vreau și eu să subliniez nevoia urgentă de a garanta o mai bună transparență pentru gestionarea fondurilor. Cu câteva săptămâni în urmă am adresat o întrebare în legătură cu un caz care era în prima pagina ziarelor din Italia. Un tânăr șomer uh, implicat uh, la un ONG care s-a dus să ceară bani, să ceașească bani, n-a primit niciun contract, n-a existat o coordonare adecvată. E ca și când trebuie să lucrezi la negru în acest domeniu. Când încearcă să obțină bani, bani pentru ONG-uri și cred că avem nevoie de mai multă transparență în modul în care gestionăm acest mecanism și aceste activități. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Silvestris. În final, intervine din partea Comisiei doamna comisar Georgeva. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să-mi exprim recunoștința în numele Comisiei și uh, față de personalul umanitar de aici, de la Bruxelles și din peste 40 de țări, personal care face eforturi pentru a combate uh, rezultatele catastrofelor naturale și conflictelor. Lucrează într-un mediu periculos și trebuie să recunoaștem că fac o treabă extraordinară gestionând banii contribuabililor și apreciem foarte mult eforturile lor. Trăim într-o perioadă în care catastrofele cresc în frecvență nevoile sunt mult mai complexe, uh, urgențele sunt mai numeroase, dar resursele nu sporesc. Și de aceea este important să discutăm despre cum utilizăm banii contribuabililor și cum ne eficientizăm munca. În acest context sunt foarte recunoscătoare uh, raportorului și uh, Parlamentului pentru sfaturile prețioase. Doresc să subliniez patru puncte. În primul rând, acest raport vine într-un moment foarte potrivit pentru noi, deoarece lucrăm la revizuirea acordurilor cadru de parteneriat. În cadrul acestor revizuiri vom uh, încerca să obținem un control puternic și să um, accelerăm procedurile, pentru că pentru noi viteza nu este un lux, chiar ne oferă costuri mai mici pentru noi și pentru contribuabili. În acest context, uh, acordăm o atenție deosebită ONU. Este foarte corect să spunem că trebuie să continuăm să lucrăm la, sistem, la reforma sistemului ONU și să negociem uh, punerea la dispoziție uh, a rapoartelor privind partenerii ONU, punerea la dispoziție pentru noi. Avem o abordare foarte prudentă în ceea ce privește verificarea performanței partenerilor în proiectele lor. În fiecare an revizuim o treime din proiectele partenerilor și o treime din proiectele noastre ca să le evaluăm performanța. În al doilea rând, subliniem necesitatea unei abordări orientate spre rezultate în uh, parteneriatele noastre. Anul trecut am cheltuit 1,1 miliarde de euro pentru a ajuta victimele conflictelor și catastrofelor naturale din lumea întreagă. Cu aceste fonduri am ajutat 146 de milioane de victime. Le-am pus la dispoziție alimente, apă, îngrijiri medicale și adăpost. Astfel, am redus riscul de uh, escaladarea conflictelor și de sporirea instabilității în lume. Dorim ca partenerii noștri să fie foarte atenți la rezultatele obținute, la utilizarea eficientă a banilor contribuabililor. Apoi, sunt de acord cu recomandarea de a uh, susține prevenirea dezastrelor și legarea acesteia de dezvoltare. Numai așa putem uh, reduce costurile umanitare din viitor. Deja 8 până la 10% din ajutorul umanitar este cheltuit pentru reducerea riscului de catastrofe, iar uh, dezvoltarea și cooperarea este prioritară pentru noi, pentru mine și comisarul Piebalgs, pentru că cel mai bine dezvoltăm reziliența prin dezvoltare. În cele din urmă avem angajamentul de a integra în munca noastră o analiză sistematică a costurilor și a beneficiilor, ca să putem promova proiecte și programe care să răspundă nevoii de a obține cele mai bune rezultate pentru contribuabilii europeni și pentru utilizarea banilor acestora puteți să fiți siguri că noi suntem partenerii dumneavoastră. Este foarte frumos tot ce fac europenii în această perioadă de austeritate pentru a ajuta pe alții în lume. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Georgeva. Dezbaterea se încheie astfel. Votul asupra raportului domnul, uh, domnului Ehrenhauser are loc astăzi la ora 12, iar până atunci uh, ședința se întrerupe.